Dear colleagues, we are going to begin on time because we... Stimați colegi, v-aș ruga să începem la timp. Vă rog să luați loc. Punctul 1, adoptarea ordinii de zi. Voturile uh, după uh, negocierile interinstituționale în ce privește ajutorul juridic pentru suspecții sau acuzații celor privați de libertate în procedura uh, de uh, mandat de arestare european vor avea loc înainte de punctul 3. Uh, aceasta e singura modificare la ordinea de zi. Dacă nu sunt observații, adoptăm. Profil lingvistic, din păcate, astăzi nu primim interpretare în limbile croată, cehă, malteză, lituană, letonă, daneză, estonă, slovenă și în gaelică. Dacă toți colegii sunt gata, un punct procedural acum? Da, vă rog, un anunț ne-am uitat cartela de vot în hemiciclu, în plenară. Și eu. Ok. Ok, colleagues, I, I want to speak. Prea bine, colegi, vreau să accelerez ritmul nostru de lucru pentru că înainte de voturi încă mai sunt lucruri de făcut. Uh, vă rog foarte frumos să luați loc. Doi colegi nu au cartele de vot. Vom compensa pentru că nimeni nu are timp acum să meargă după ele. Există vreun alt coleg fără cartele de vot? Vă rog să ne spuneți acum ca să putem număra voturile suplimentare. No? Okay, we have... Nu e cazul înseamnă că sunt doi membri S și D fără cartele de vot și uh, prin ridicarea mâinii vor indica care este votul dumnealor. Aștept ca toți colegii să ia loc. Vă rog insistent să ne mișcăm cât mai repede. Okay. Okay, is everyone seated? Uh? Dacă toți colegii s-au instalat, au luat loc. I don't want anyone to have an injury by running, so just, just... Nu vreau să se rănească nimeni alergând uh, prin sală, dar vă rog să luați loc. Okay, everyone is seated. Axel, take your seat, please. Axel, te rog să iei loc. Mariu, ai cartela de vot? Da. Toată lumea e gata? Doamna Anderson, Iată și un al treilea coleg fără cartelă de vot. Prin ridicarea mâinii vă rog să indicați votul dumneavoastră și nu număra. Trei colegi. mai e cineva care nu are cartelă de vot? Nu? Atunci mergem direct la vot. Și începem cu constituirea asistența judiciară acordată persoanelor suspectate sau acuzate care sunt private de libertate și asistența judiciară în cadrul procedurii aferente mandatului european de arestare. Raportorul este Denis de Jong. Dacă nu dorește să ia cuvântul, atunci putem vota direct. Cum vă spuneam, acesta e primul vot. Am schimbat uh, ordinea de zi. Deschidem votul. Just, just raise your hand. Îi rog pe colegii care nu au cartele să, ridică mână, să ridice mâna. Există un vot în plus din partea PP. Okay, and now the vote is closed. Votul e acum închis și se adoptă cu 44 pentru, un împotrivă și 0 abțineri. Felicitări! Felicitări raportorului! Votul merge în plenară în octombrie 1. Doriți să faci o declarație? Nu? Foarte bine. Yes or no, Mr. De Jong, do you wish to say something? Domnule De Jong, da sau nu? Nu vă văd. Doriți să luați cuvântul? Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, firește, raportorilor din umbră, pentru că, în special, în luna din urmă, munca a fost foarte intensă și a existat o accelerare datorită președinției neerlandeze nu am obținut chiar tot ce ne-am dorit ca Parlament, nu am obținut alinierea pe care ne-am dorit-o cu directiva existentă, dar nu intru acum în detaliul tuturor lucrurilor pe care am reușit să le obținem. Oricum, pachetul trebuie să ne mulțumească și încă o dată mulțumesc tuturor pentru cooperare. Mulțumim, domnule De Jong, și trecem acum mai departe la punctul 3, constituirea unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure privind procedurile comune de acordare și retragerea protecției internaționale. Raportoare este doamna Silvie Guillaume. Votăm asupra raportului și asupra mandatului și a echipei de negociere. Vorbim de uh, o serie de amendamente de compromis la acest raport. Vă informez că amendamentele 35, 38, 108, 109, 119 au fost retrase între timp. Am fost informat în această dimineață că amendamentul 103 de asemenea a fost retras. Și uh, vreau doar să întreb pe raportare dacă dorește să intervină. Nu. Atunci trecem la vot. Și începem cu amendamentul 30. Vot deschis. Votul e acum închis. Pepe, din nou un vot în plus. Votul e acum închis. Am închis votul. Îmi pare rău. În continuare, de la PP există un vot în plus. Vă rog pe unul dintre colegi să-și scoată cartela de vot din pupitru. Votul este închis. Și se respinge. Amendamentul 31? Uh, nu, scuze. Compromise 1. The vote is open. Compromisul 1. Vot deschis. Votul e închis. Și se adoptă. Amendamentul 77. Vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 77, vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul 9 de la AFET. Vot deschis. Uh, scuze, spune președintele, compromisul 2. Votăm la compromisul 2, vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Acum votăm amendamentul 9, AFET. Votul e deschis. Votul e închis și se adoptă. Compromisul 3. Vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. În compromisul 4, vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Trecem la compromisul 5, vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 6. Vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 7 acum. Votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 8, vot deschis. Votul e închis și se adoptă. Amendamentul 104, vot deschis. Amendamentul 103, vă anunțasem, a fost retras, așa încât votăm acum la 104. Votul e în continuare deschis. Închid votul și se respinge. Compromisul nou cu vot pe părți, partea întâi, votul e deschis. Votul e închis și se adoptă compromisul nou, partea a doua, vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 10. Vot deschis. Votul e deschis. Acum închid votul și se adoptă. Amendamentul 110. Vot deschis. ce mă întrebați? La compromisul 10, situația exactă a voturilor, asta doreați? O putem face eventual la sfârșit, dacă vă referiți la cifre, la votul exact. Votăm acum la 110 și votul e în continuare deschis. Amendament 110, vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Compromisul 11, vot deschis. Votul e închis. Se adoptă. Amendamentul 114. 114, vot deschis. Votul e închis. Se respinge. Amendament 115. Vot deschis. Votul e închis. Se respinge. 116. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendamentul de compromis 12. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Amendamentul 120. Vot deschis. Votul e închis. Se respinge. Amendamentul 121. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Amendament 122. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 13. Vot deschis. Vot închis. Și se adoptă. Compromisul 14, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Trecem la referiri și considerente. Amendamentul 1. Vot închis. Se adoptă amendamentul 2 și 36 identice. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 40. Vot deschis. Vot închis. Respins. Compromisul 15. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 45, vot deschis. Închis. Se adoptă. Compromisul 16, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 51. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 52. Vot deschis. Vot închis. Și se respinge. Considerentul 5, amendamentul 5, 57, 58 identice. Vot deschis. Votul e acum închis. Și se adoptă. Amendamentul 1 de la AFET. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 17, vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 2 de la AFET. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Amendamentul 68. Vot deschis. Votul e acum închis. Se respinge. Amendamentul 71. Vot deschis. Votul este închis și se respinge. Trecem la compromisul 18. Vot deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la compromisul 19. Votul e deschis. Eh, trebuie să treceți la ultima pagină. A votat toată lumea, votul e acum închis. Se adoptă. Și acum votăm uh, ansamblul textului astfel modificat. Votul e deschis. A votat toată lumea, votul e închis și se adoptă cu 36 pentru, 10 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări doamnei raportor. Și acum votăm deschiderea negocierii interinstituționale și echipa de negociere cu uh, vot cu majoritate absolută. Votul electronic e deschis. Votul e închis. Se adoptă cu 43 pentru 6 împotrivă 0 abțineri. Felicitări încă o dată raportoarei. Și aveți lista de echipe de negociere. Mulțumesc uh, raportorului. Dorește să spună ceva? Doamna Ghiom, aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru acest vot și să mă bucur de calitatea dialogurilor pe care le-am putut duce când am lucrat la acest raport. Vă mulțumesc tuturor! Thank you, Sylvie. Mulțumesc, Silvi. So, colleagues, we now move to, um... Trecem acum mai departe la punctul 6, lista țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și lista țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație. Revizuirea mecanismului de suspendare. Raportor este domnul Diaz de Mera, este abordarea proiectului de raport și a textului pentru negocieri interinstituționale. Înainte de a trece la vot, dorește raportorul să spună ceva? Sau continuăm cu votul? Okay. So we proceed to the vote um, and we... Trecem la vot. Sorry, it's point four. Sorry, we should have gone to point four. Mă scuzați, spune președintele, trebuia să mergem la punctul 4, pe care l-am sărit. Can we do, colleagues, let's, having done my wonderful introduction. Dacă tot am făcut această minunată introducere, putem să facem punctul 6 acum și să ne întoarcem la frauda de TVA după aceea? E în regulă? So we're voting on Mr. Diaz de Mera's report. Deci votăm raportul domnului Diaz de Mera. Vă deranjează dacă votăm acesta și apoi uh, ne întoarcem la punctul 4? E în regulă? Dacă e vreo problemă, mm, luăm punctul 4 acum. Dacă nu, votăm. Toată lumea este de acord? Yep, we're ready. My apologies, but we can... Toată lumea e pregătită? Îmi cer scuze. Dar uh, continuăm cu raportul domnului Diaz de Mera. Să începem așadar. Începem cu compromisul partea A, mecanismul. S-a deschis votul. The vote S-a închis votul și se adoptă compromisul partea, partea B din compromis, actul delegat. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 51. Acum s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 60. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Acum votăm textul așa cum a fost el modificat. Votul se face prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă cu 42 pentru, 9 împotrivă. Iar acum votul privind decizia de deschidere a negocierilor, mandatul și compoziția echipei de negociere. Avem nevoie de majoritatea absolută a membrilor libe. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu 42 pentru, 9 împotrivă și o abținere. Felicitări raportorului domnului Diaz de Mera. And now, colleagues, with my apology, we go... Și acum, cu scuzele de rigoare, ne întoarcem la punctul 4 și votul privind un sistem de TVA definitiv și combaterea fraudei TVA. Raportor pentru aviz, Juan Fernando López Aguilar. Este vorba de adoptarea proiectului de aviz. Dacă raportorul nu dorește să intervină, putem trece direct la vot. În regulă. Începem cu amendamentul 9, dacă toată lumea este pregătită. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ce se întâmplă cu amendamentul 8? Compromisul 3. Tocmai am votat compromisul 2. Ok, sorry. So colleagues... uh... Dragi colegi, am votat 9, trebuie să votăm acum amendamentul 8. Am votat 9, acum votăm 8. S-a deschis votul. Deci la numărul 8 suntem. S-a închis votul și se adoptă. Și acum compromisul 2. S-a deschis votul. Suntem la compromisul 2. Și votul este deschis în continuare. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 3 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 la considerentul A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și votul final. S-a deschis votul. Closed. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări raportorului. Votul va avea loc la Econ pe 13 iulie. Mulțumesc, dragi colegi. S-a terminat timpul de vot. Mai avem un punct pe ordinea de zi. Uh, dragi colegi, dacă părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște pentru că mai avem un punct. Um, we have point seven, which is... Punctul 7, mai exact, și anume bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2017. Raportor pentru aviz este doamna Monica Macovei. Vă rog să părăsiți sala în liniște dacă puteți. Everyone have a nice holiday, but we also have another <laughs> item. Vă urez și vacanță plăcută, dar totuși mai avem un punct. Doamna Macovei ne va prezenta acum proiectul său de aviz despre proiectul de buget pentru exercițiul financiar 2017. Termenul pentru amendamente va fi 22 august. Tocmai de aceea abordăm acum acest punct. Îmi pare rău, doamnă Macovei. Uh, dragi colegi, vă rog, părăsiți sala în liniște. Deci, pentru că termenul de amendamente este 22 august, discutăm acest uh, raport acum. Vă rog să faceți liniște pentru ca doamna Macovei să-și poată face prezentarea. So Mrs. McAvey can make her presentation. Thank you. Mrs. McAvey, you have to... Doamna Macovei, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Uh, briefly, the most important points Domnule președinte, mulțumesc. Câteva puncte, cele mai importante din bugetul 2017 al Comisiei. 1. Este foarte important ca Comisia să ofere resursele necesare pentru a proteja granițele externe ale Uniunii Europene, pentru a consolida securitatea și a sprijini statele membre pentru primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională. În al doilea rând, avem nevoie de solidaritate cu cei vulnerabili, precum și menținerea uh, Domnul președinte. The English interpretation. Uh, could I just ask the... Nu este interpretare în engleză, spune președintele. Are you speaking? I, I don't have any interpretation. Well, I speak in English. Yeah, you might as well speak in English. If that's okay for everyone. What's happening? Voi vorbi în engleză dacă este în regulă pentru toată lumea, spune doamna Macovei. don't have any interpretation. Deci nu au pus rezultatul pe tabel, dar pe screen. Were you speaking in English just now? Oh, that's what happened, sorry. Vorbeați în engleză mai devreme, asta înseamnă că s-a întâmplat. Vă rog, continuați. So saying <clears throat> that's opinion. Despre ce vorbeam? Spuneam că este un aviz al LIBE despre bugetul 2017. Comisia trebuie să ofere resursele necesare pentru protecția frontierelor externe, pentru consolidarea securității și pentru a oferi statelor membre sprijin pen, uh, cel, uh, pentru primirea celor care au nevoie de protecție internațională. Avem nevoie de solidaritate pentru cei care au nevoie de asta și precum și protecția valorilor noastre democratice atunci când uh, ea este testată de cei care doresc să distrugă toleranța europeană. Apoi, cadrul financiar multianual trebuie să vină cu un răspuns mai puternic la criza actuală, uh, dar și în, uh, acum și în 2017. Avem nevoie de simplificarea procedurilor și a regulamentului financiar, domenii ale bugetului, inclusiv rubrica 4, acțiuni externe, uh, Uh, au, acolo au scăzut uh, plă- plățile din cauza birocrației. Trebuie simplificat acest domeniu, ținând cont și de faptul că trebuie să monitorizăm îndeaproape cum sunt cheltuite fondurile. Al treilea punct. Salut uh, finanțarea fondului de azil și integrare, 1,6 miliarde de euro și fondul de securitate internă, 0,7 miliarde de euro, precum și finanțarea totală de 3 miliarde de euro pentru crearea uh, Agenției de Pază de Coastă și Frontieră, precum și noul sistem comun de azil. Este important să avem un instrument pentru ajutor uh, rapid de urgență și umanitar în interiorul Uniunii Europene. De asemenea, sprijin creșterea bugetară pentru Um, agențiile uh, de justiție și afaceri interne care uh, se ocupă de migrație și securitate. Ținând cont de toate acestea, mi se pare la fel de important să clarificăm și să justificăm creșteri dramatice, precum uh, cea din bugetul UNISA, cu o uh, creștere a bugetului de foarte mare. Știm că se face, fondurile merg pentru revizuirea regulamentului de la Dublin, dar avem nevoie de explicații clare și informații clare uh, pentru uh, defalcarea uh, bugetului între uh, LISA și uh, ISF uneori este nevoie de mai puțin decât uh, ce este prevăzut în buget. Uh, numai după ce se realocă aceste fonduri trebuie să căutăm fonduri noi. De asemenea, uh, trebuie să ne adaptăm la aceste noi, acest nou context european, să sprijinim efortul menținerii identității și valorilor europene. Mulțumesc! Mm. Yeah. Thank you very much. We, um... Mulțumesc foarte mult. A solicitat cineva cuvântul? Se pare că nu este cazul. Sorry, yeah. Um, so first of all, um, Mr. Dupre and then um, Barbara Spinelli. Domnul Dupre și apoi uh, Barbara Spinelli. Domnul Dupre întâi. Domnule președinte, dragi colegi, aș vrea să fac câteva observații de ordin tehnic față de cadrul financiar multianual, mi se pare că vorbim prea puțin uh, despre do- perioada 2017-2020 și, și vorbim uh, prea mult despre 2017. CFM-ul se referă la perioada până în 2020, nu numai la 2017. Deci cred că trebuie depuse amendamente în text pentru a arăta că perioada de referință nu este anul viitor, ci ce, toată perioada care ne mai rămâne până în 2020. Cred că în primul aliniat vedem foarte bine dimensiunea securitară, trecem puțin uh, pe lângă sau neglijăm puțin în ordinea priorităților uh, politica de migrație și uh, modul în care sunt gestionate fluxurile. Deci voi propune câteva amendamente în acest sens. Încă un punct în ceea ce privește agențiile. Sunt de acord să Uh, ne întrebăm uh, despre, să ne punem întrebări despre creșterea uh, fondurilor pentru EULISA, dar este totuși o decizie strategică. Comisia a trebuit să acorde foarte multă atenție extinderii misiunilor și uh, mijloacelor financiare pentru agenția EASO, pentru că este un element strategic pentru gestionarea politicii uh, de migrație. Asta aș avea de spus, domnule președinte. Mulțumesc, Gerard. Uh, Barbara. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest uh, proiect de raport și pentru prezentarea făcută. Cred că la mai multe puncte am putea îmbunătăți acest text ținând cont de munca făcută de colegi în ultimii ani. Eu am lucrat la niște amendamente pentru a putea sublinia câteva elemente uh, specifice. Domnule Depre, nu știu dacă puteți stinge microfonul dumneavoastră. Da, mulțumesc. Pentru a face, de exemplu, diferența între uh, cheltuielile pentru migrație legală și repatriere. Uh, pentru mine e important să avem o integrare eficientă. Ar trebui de asemenea creat un fond european pentru ca operațiunile de salvare și de căutare să fie susținute în statele membre care sunt uh, deseori expuse acestor fluxuri migratorii. În al treilea rând, avem nevoie de fonduri specifice pentru a lupta împotriva unor fenomene din ce în ce mai îngrijorătoare, cum ar fi, de exemplu, tendințele de antisemitism, islamofobie, antiziganism și așa mai departe în uh, statele membre. De altfel, Fondul pentru Dezvoltare și Ajutor Umanitar nu ar trebui să fie condiționat de voința țărilor parteneri de a coopera în cadrul controlului pentru migrație, de exemplu în ceea ce privește acordurile de readmisie. Pe de altă parte, proiectele care ar putea încălca drepturile fundamentale ale migranților în Europa sau ale solicitanților de azil sau care ar putea legitima un regim dictatorial nu ar trebui să fie susținute. E nevoie la nivel național și european în același timp să garantăm existența unor mecanisme de transparență în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Și cred că ar trebui să introducem un mecanism de control, de monitorizare și evaluare în curs și nu doar ex post, pentru a vedea dacă Uniunea Europeană și-a atins sau nu obiectivele. Un ultim element cred că ar trebui să definim indicatori de natură calitativă și cantitativă pentru a vedea cât de eficiente sunt fondurile sau utilizarea fondurilor Uniunii în funcție de obiectivele stare. Și uh, documentele ar trebui să fie publice. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt cereri de luare de cuvânt, domnul Boni, vă rog. Mulțumesc. Da, un singur comentariu. În legătură cu Biroul de Monitorizare a Drogurilor la nivel european, vom avea uh, o nouă bază de date și știm că există noi substanțe uh, psihoactive care trebuie evaluate din ce în ce mai multe. Pe de altă parte, avem o reducere la nivelul grupului de lucru. Și dacă vorbim de bugetul pe 2017 și 2020, Dorim să oferim acestei agenții o nouă sarcină de evaluare a riscului uh, în cadrul acestui nou pachet. Deci mi se pare că pe perioada 2017-2020 va trebui să schimbăm alocarea bugetară pentru a ține cont de această nouă sarcină suplimentară și pentru care, bineînțeles, e nevoie de resurse suplimentare. Voi pregăti un amendament și sugestii în acest sens. Mulțumesc. Monica, te rog. Dragi colegi, domnule președinte, doar pe scurt, în primul rând, aș dori să o rog pe raportoare, um, după ce am avut um, um, o audiere de, și EC3 ne-a prezentat uh, situația cu măsurile pentru uh, abuzul sexual al uh, copiilor, ne-au, dat, ne-au explicat că n-au suficient de personal pentru a uh, coordona uh, lupta împotriva acestui sistem. Deci vrea să o rog pe raportoare să ia legătura cu EC3 uh, pentru uh, că acest lucru este probabil relevant din punct de vedere al bugetului, pentru a vedea dacă există o nevoie, dacă poate fi uh, găsit un răspuns, pentru că am văzut aceste abuzuri, acest trafic de copii, chiar de bebeluși ai refugiaților și poate că uh, ar fi util uh, să ne adresăm acestei agenții. Ei pur și simplu nu mai reușesc să facă față. I'm not sure if did you catch all of that question. Nu știu dacă ați um, reușit să ascultați toată întrebarea din partea uh, Monicăi. Dacă doriți să răspundeți, în regulă, am vorbit despre asta uh, ieri în plen, despre cei 10.000 de copii refugiați care au dispărut. Ok. Uh, du, du, du, du hattest vorher das, äh, Claude hat es sehr gut gesehen, die, die Hörer nicht auf. Claude, văzuse că nu aveați căștile. Am avut o audiere de mai multe ore privind abuzul sexual al copiilor și cei de la EC3 ne-au uh, spus că din cauza lipsei de personal nu uh, reușesc să coordineze lupta împotriva acestor abuzuri, acestor infracțiuni foarte grave. Nu reușesc să le acopere pe toate. Unele trebuie pur și simplu să le ignore. Uh, Uh, și aici joacă un rol și copiii refugiați pentru că sunt neprotejați, nu sunt acompaniați de nimeni, n-au pașaport, nu-i cunoaște nimeni. Deci vă rog să uh, luați legătura cu cei de la EC3 și să vedeți ce uh, nevoi au. Noi, clar, în Parlament avem linia că vrem să combatem aceste abuzuri și dacă există o nevoie în acest sens, noi cei de la Libe ar trebui să o subliniem. Uh, sure, I, I fully agree with this. Bineînțeles, sunt absolut de acord. Nu am făcut o mențiune explicită aici, însă am insistat asupra nevoii de a avea bani pentru situații de urgență. Aștept amendamentul dumneavoastră și amendamentele dumneavoastră în general pe teme care vă interesează pentru acele elemente care sunt prioritare din punctul de vedere al LIBE și după aceea vom avea o discuție, bineînțeles, cu toți colegii care prezintă amendamente. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Teresa, foarte pe scurt, da? Da, 20 de secunde. O întrebare foarte rapidă, pentru că tocmai am ajuns Eram uh, cu președinția delegației pentru Mexic. Vroiam să o susțin pe doamna Holmeier și să-i spun doamnei Macovei că, într-adevăr, mulți dintre noi uh, au fost în Grecia și eu am avut uh, ocazia recent să vizitez uh, patru tabere de refugiați acolo, în special o tabără unde sunt minori neînsoțiți și pot să vă spun că situația, condițiile de viață de acolo sunt destul de complexe. Și ceea ce m-a frapat cel mai puternic a fost că mi-am dat seama că cei care au nevoi cele mai, nevoile cele mai pregnante sunt minorii neînsoțiți, pentru că sunt oarecum abandonați într-o situație în care nu se știe prea bine și mulți minori sunt, pe de altă parte, însoțiți de familiile lor și sunt în taberele care sunt mai deschise. Însă cei care au 14, 15, 16 ani, care sunt minori, dar la limită, uh, Uh, și aproape că nu poate să iasă din acele tabere, aproape că sunt uh, închiși. Deci nu știu dacă putem uh, crește bugetul, aloca mai multe resurse pentru a oferi mai mult ajutor acestor minori și pentru a controla mai mult situația, pentru a ști exact unde se află, ca să nu cumva să cadă în mâinile traficanților. Pentru că, într-un fel, faptul că sunt închiși acolo e ca un fel de pedeapsă. Deci o susțin pe Monica în propunerea pe care o face. Mulțumesc. Mulțumesc colegilor care și-au adus contribuția la această dezbatere. Așteptăm amendamentele, termenul fiind 22 august. Adoptarea va fi pe 23 și uh, la plenară în septembrie. Mulțumesc, uh, Monica și uh, voi prezenta eu însă acest amendament mai convins. Da, mulțumesc. Tocmai asta este sensul dezbaterii. Tomas, e tot la acest punct sau la diverse? Da, vreau să vorbesc despre buget. Îmi pare rău, Monica, că nu eram aici, am fost la plenară. Nu știam că Uh, era o urgență și trebuia să particip, pentru că la urgențe trebuie să particip. Acum, pentru bugetul pe 2017, din partea LIBE, trebuie să cheltuim mai mulți bani pentru controlul frontierelor externe și pentru mine problema siguranței este absolut uh, esențială. Cele 3 miliarde de euro pentru paza de coastă și de frontieră, cred că este un exemplu foarte bun al felului în care ne dorim să participăm. Din partea grupului PPE dorim mai mulți bani pentru 2020 și uh, mai multe instrumente de flexibilitate din fondul de flexibilitate 1,7 miliarde de euro. Am avut acțiuni foarte constructive în 2016 în criza refugiaților, însă nu mai avem bani acum pentru această chestiune. Avem nevoie de mai mulți bani la rubrica 3 și 4. Acestea sunt elemente absolut cruciale. PPU ul are trei priorități, terorismul, radicalizarea și extremismul și a patra prioritate e vorba de noi droguri și lupta împotriva drogurilor sintetice. Și avem nevoie de bani pentru aceste chestiuni. Da, S-au menționat aici deja substanțele psihoactive când nu erați în sală și am văzut că asistenta doamnei Macovei uh, dădea din cap în seba afirm, afirmativ la comentariile dumneavoastră. Deci uh, uh, avem niște termene foarte strânse. Dacă puteți să prezenta amendamente până în aceste termene, ar fi foarte bine. Vă mulțumesc tuturor celor care au rămas uh, acum uh, la această dezbatere. Acum punctul 8, diverse. Dacă nu, următoarea ședință va avea loc pe 8 iulie. Vă urez tuturor o vacanță plăcută și dacă nu, ne vedem pe 11 iulie, mă scuzați, când va avea loc următoarea ședință la Bruxelles. Mulțumesc!